și este prevăzut pe ordinea de zi raportul doamnei Janine Plashert, acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară în cadrul programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Se știe că în, la nivelul Parlamentului au fost adoptate o serie de măsuri deja Parlamentul nostru se compune din deputați aleși în mod direct, deci suntem în mod direct responsabili și pentru libertățile cetățenești pe care suntem chemați să le respectăm și să le garantăm. Este una din competențele noastre originare. Știm însă Eh, și din alte motive de ce acest acord SWIFT este atât de important. De aceea, conținutul acestui acord trebuie examinat eh, din toate punctele de vedere. Încă în noiembrie anul, anului trecut, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și am trimis eh, președintelui de pe atunci al Consiliului i-am trimis o scrisoare în care îl rugam să uh, amâne o decizie în această chestiune și să coopteze Parlamentul în baza noului tratat de la Lisabona. Acest lucru nu s-a întâmplat. Uh, Consiliul a adoptat o hotărâre pe 30 de noiembrie și SWIFT a fost adoptat. Uh, am trimis o a doua scrisoare domnului prim-ministru Reinfeldt în care am spus că Parlamentul așteaptă din partea Consiliului două chestiuni. Odată să se țină cont de poziția Parlamentului European în ce privește mandatul de negociere și în al doilea rând s-am solicitat o informare completă în ce privește următoarele uh, runde de negociere. Același aceeași uh, scrisoare am adresat-o și uh, primul ministru Zapatero, actualului președinte al Consiliului European. Scrisorile au fost transmise în uh, ianuarie, la începutul ianuarie și, și încă o dată la 8 februarie. O scrisoare similară a fost transmisă președintelui Comisiei, Comisiei domnului Barroso. Am avut și contacte cu doamna Hillary Clinton și cu alți membri ai administrației americane curente. Am solicitat și niște expertize din partea uh, parții americane. Documentele le cunoașteți, uh, sunt accesibile în mod public deci, ă, practic, ă, ați avut și aveți și acum ocazia să vă familiarizați cu ele. Pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză, trebuie să fim foarte bine informați și de aceea ă, mă bucur foarte mult că la această dezbatere atât de importantă avem și participarea reprezentantelor și reprezentanților Consiliului și Comisiei Europene dezbaterea aceasta trebuie să reflecte în într-un fel sau altul, răspunderea ce ne asumăm pentru libertățile civice. Acum însă dau cuvântul doamnei Janine Hennis Plashert, raportor. Thank you very much. Now, um... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să spun că și eu uh, aș vrea ca Uniunea Europeană să lucreze umăr la umăr, dar de pe poziții egale cu Statele Unite. Aceste negocieri trebuie să fie într-o atmosferă de fair play și dacă dorim să ajutăm Statele Unite în combaterea terorismului, eh, sigur că suntem dispuși să furnizăm date, dar și va fi necesar să se întâmple acest lucru. Cetățenii europeni, însă, în același timp, trebuie să aibă încredere în condițiile de securitate în care datele referitoare la activitatea lor financiară sunt colectate. Acordul interimar propus, de fapt, eh, s-ar abate în mare parte de la eh, legea europeană dacă nu se efectuează în baza unor hotărâri juridice. Deci, altfel este eh, greu de admis ca prin formula SWIFT să se furnizeze doar date concrete. Ar trebui să se transfere seturi de date, ceea ce ar contraveni uh, principiului de proporționalitate. În oricum trebuie să fie clar că Parlamentul nu uh, se va rezuma la a lua notă în mod pasiv de deciziile pe care Comisia și Consiliul le va lua. Noi nu trebuie să ne lăsăm uh, mulțumiți de promisiuni care după aceea să se dovedească a fi promisiuni goale. Trebuie să existe un respect pentru confidențialitatea uh, datelor referitoare la persoane și cred că și atunci când uh, aceste date sunt transmise în exterior, aceste garanții ar trebui să fie valabile. Consiliul ar trebui să fie garant în acest sens. De ce să se ascundă Consiliul în spatele Comisiei în legătură cu crearea unui asemenea sistem de uh, garanții? Consiliul trebuie să uh, încerce să uh, înlăture deficiențele existente în clipa de față în tratat. Lipsește uh, reciprocitatea în relațiile care s-ar baza pe acest tratat. Consiliul nu a dovedit nici un fel de angajament uh, de a se alinia legislației valabile la nivelul comunității europene privind uh, acest transfer de date a exercita o presiune uh, nu uh, rezolvă lucrurile. Transferul de asemenea date și depozitarea acestor date ar fi disproporționale vis-a-vis -vis de acordurile pe care ni le-am asumat. Rog să-mi spuneți, domnule președinte, cum aș putea să spun celor 500 de milioane de cetățeni europeni că noi uh, le uh, dăm în vileac toate aceste date fără să existe niciun fel de garanții legate de confidențialitatea lor. Mulțumesc raportoarei în numele Consiliului domnul președinte Alfredo Perez Rubalcaba. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, aș vrea să-mi încep intervenția prin a face o afirmație clară. Spania a sprijinit clar tratatul de la Lisabona de la bun început și a făcut acest lucru fiind convinsă că punerea în vigoare a acestui nou tratat va duce la o apropiere um, a instituțiilor europene de cetățenii noștri. Și avem încredere în Parlamentul European. Parlamentul va trebui să se implice în domeniul securității, libertății, și justiției și prin tratat se va face această apropiere dintre cetățeni și instituții. Aș vrea să-mi încep această intervenție prin a vă asigura că Spania și-a luat angajamentul să colaboreze cu Parlamentul European în timpul președinției Consiliului. Noi am ajuns la această concluzie deoarece avem niște angajamente clare față de tratatul de la Lisabona și față de angajamentele din uh, acesta. De asemenea, împărtășim îngrijorările pe care le are Parlamentul în legătură cu drepturile cetățenilor. Securitatea trebuie să fie o garanție pentru a-ți exercita pe deplin libertățile și uh, Așa se face lupta noastră împotriva terorismului, împotriva oricărui tip de terorism. În rezoluția aprobată pe 17 septembrie, aici citez, Parlamentul European a menținut cu hotărâre nevoia de a combate terorismul și, uh, și a menținut convingerea de plină de a ajunge, legat de nevoia de a ajunge la un echilibru între protecția libertăților, libertățile publice și drepturile fundamentale. Eu sunt pe deplin de acord cu această afirmație din rezoluția Parlamentului și aș vrea să organizăm dezbaterea ținând cont de acest nou cadru care este adus de tratatul de la Lisabona. Vom avea noi relații interinstituționale și, bineînțeles, va trebui să combatem terorismul respectând principiul proporționalității și al necesității. Doar așa putem garanta eforturile noastre în această luptă. Domnule președinte, terorismul internațional a adus noi provocări. E o formă nouă de terorism cu o organizare difuză foarte letală și care operează la nivel internațional eradicarea, prin urmare, a acestui terorism trebuie să se facă la nivel internațional. Are niște, este un terorism cu structuri organizate, ierarhice și pentru asta e nevoie de niște structuri de informații bine puse la punct. Am văzut cât de mortal este acest terorism și de aceea măsurile de vigilență în spațiile publice au fost sporite. Informațiile, coordonarea, acestea sunt bazele prin care vom face față acestei amenințări. Și toate țările au încercat să se coordoneze mai bine la nivel intern și internațional. Trebuie să fim mai bine informați, trebuie să cooperăm cu cei care au aceeași luptă ca și noi. În Uniunea Europeană au uh, apărut mai multe echipe de anchetă comună, s-au schimbat mai mult informațiile, analizele făcute și acesta este contextul în care uh, apare și acordul între UE și SUA privind transferul de date financiare, acord despre care discutăm astăzi. Schimbul de date, fără un acord, funcționa deja de ani de zile în mod neîntrerupt. Acum două săptămâni, la Comisia Libe, am fost întrebați uh, de mai mulți deputați în legătură cu rezultatul de pe urma acestui schimb de date. Era o întrebare pertinentă care apare și în uh, raportul uh, judecătorului Brugher, cel de-al doilea raport. Citesc din acest raport. În 2009, TFTP-ul a fost un instrument foarte valoros pentru a ajuta la uh, cartografierea terorismului, pentru a completa anumite elemente care lipseau din anchetă, pentru a confirma identitatea suspecților, pentru a-i localiza geografic pe, pe aceștia, pentru a identifica noi suspecți și pentru a combate încercări de atentate teroriste. Închei citatul din raportul Brugger. Deci nu doar în 2009, ci și înainte, în SUA și în Europa s-au făcut astfel de schimburi. În ianuarie 2008, la Barcelona a avut loc o reuniune în Londra. După atentatele din iulie au avut loc anchete privind atentatul din 11 martie 2003 din Madrid sau după cel din 2005 de la, din Thailanda. Acestea sunt niște exemple pe care le dă judecătorul Burger și schimbul de informații de date a dus la rezultate pozitive. Prin acest schimb de informații am putut ancheta aceste atentate, am putut uh, evita atentate, am putut aresta teroriști după ce au comis atentatele și chiar și înainte. Firma Swift în 2007 a făcut publică decizia de a-și schimba bazele de date, însă această decizie a devenit concretă, s-a concretizat în ultimele luni și de aceea a trebuit revizuit protocolul care permitea funcționarea acestui program de schimb de date. La dispoziție a fost foarte puțin timp, a trebuit să acționăm într-un moment de Uh, incertitudine când intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Știți care a fost uh, hotărârea? S-a semnat un acord provizoriu pe 9 luni care trebuie ratificat de către Parlament. Este un acord, după cum spuneam, provizoriu de 9 luni iar în această perioadă de 9 luni, Parlamentul trebuie să stabilească un nou proces de negociere. Parlamentul, Consiliul și Comisia deci trebuie să ajungă la o înțelegere pentru a semna un acord definitiv. Aceasta a fost înțelegerea la care s-a ajuns, poate că nu cea mai bună, însă acest acord semnat se referă la apărarea dreptului la intimitate și are mult mai multe prevederi în acest sens decât protocolul anterior. În acest acord uh, provizoriu s-au inclus anumite garanții suplimentare recomandate de către Parlamentul European și de spre care a reamintit uh, raportoarea. Aș vrea să vă spun că președinția spaniolă a Consiliului a luat notă pe deplin de rezoluțiile aprobate de Parlamentul European. Președintele Parlamentului a trimis scrisori, de asemenea doamna Henis Spaschert a redactat acest raport votat pe 4 februarie la Comisia Libe. Deci am ținut cont de toate acestea și ieri am făcut o declarație pe care îmi permit să o rezum astăzi aici. În primul rând, angajamentul Consiliului de a integra pe deplin un acord, uh, într-un acord definitiv garanții care să asigure o tutelă definitivă, să acorde măsuri suplimentare privind schimbul de date în cazul programului TFTP cu autoritățile naționale și cu țările terțe. Trebuie sporite garanțiile din acordul actual garanții care trebuie consolidate, după cum spuneam, în acordul definitiv, cu o limitare clară a finalității acestor date și cu o interzicere absolută în ceea ce privește extragerea de date și utilizarea de profiluri. Consiliul, în fața noului context, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și angajamentul să negocieze un acord interinstituțional pentru a agiliza accesul la documentele clasificate în acordurile internaționale. Vreau să spun cu tărie astăzi aici că președinția spaniolă și-a un angajament pe deplin față de tratatul de la Lisabona și față de Carta Drepturilor Fundamentale, mai ales față de articolul 8. În același timp, știm care sunt îngrijorările exprimate de Parlamentul European. Domnule președinte, știm cu toții că acest angajament e posibil. Secretarii de stat uh, Hillary Clinton și Timothy Gallagher au uh, exprimat angajamentul pe care și-l iau de a include toate garanțiile necesare în acest acord pentru a ține cont de poziția Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, e posibil ca procesul de aprobare a acestui acord despre care discutăm, deci e posibil ca la un moment dat în acest proces Consiliul să nu fie acționat așa cum trebuie. E posibil. Însă un lucru e sigur. Consiliul a tras multe învățăminte de-a lungul acestui proces și, bineînțeles, luăm în considerare îngrijorările Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, acordul despre care discutăm astăzi a contribuit până acum la îmbunătățirea securității cetățenilor noștri atât în Europa cât și în întreaga lume și sper ca și pe viitor să contribuie la același lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, în exercițiu al Consiliului. Vreau să vă reamintesc cele ce le-am spus la începutul acestei ședințe. Am primit răspuns la scrisorile mele din, adresate Consiliului, răspunsuri pe care le-am transmis grupurilor parlamentare. Deci, iată că Consiliul și acum ia poziție față de solicitările noastre. Mulțumim încă o dată pentru aceste explicații ale Consiliului. Iar acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul doamna comisar Cecilia Malmström. Very much, Mr. President, ladies and gentlemen, Mr. President in office. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte, domnule președinte în exercițiu. Mai întâi, Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ieri ne-ați acordat nou, mi-ați acordat mie încrederea pentru un mandat în comisie. Este interesant să mă aflu acum deja la prima mea zi de lucru, dar uh, îmi face foarte mare bucurie. Și iată că vorbim deja de un subiect foarte important de uh, combaterea terorismului și combaterea activităților de finanțare a terorismului uh, TFTP ne duce imediat cu gândul la protecția datelor și la înfruntarea provocărilor care sunt pe care le constituie această problemă a datelor referitor la intimitate și la datele personale. Intenționăm să consolidăm și mai mult decât am făcut până în 2009 protecția datelor într-un nou acord pe termen lung. Mă refer în special la uh, dreptul de acces la date, la uh, protejarea uh, datelor în timpul procesării lor și uh, mă refer și la termenul de ștergere a acestor date. Luna trecută am aflat foarte clar care este valoarea acestui TFTP în combaterea activităților teroriste s-a confirmat că TFTP a fost utilizat pentru identificarea unor uh, indivizi care mai târziu au fost acti- uh, inculpați și judecați pentru activități de terorism. Iată, deci aceste informații sunt utile și necesare în lupta împotriva terorismului. Sunt, uh, aș putea să vă dau și eu câteva exemple pe care, uh, pe care le-a menționat de altfel și com- comis- Consiliul. Sunt sigură că veți uh, fi de acord cu mine cu faptul că uh, respingerea unui acord interimar ar fi un pericol extraordinar de mare pentru siguranța datelor. Există, există state membre care ne-au spus că au avut experiențe bune și că ar dori să continue pe această bază schimbul de informații. Deci, iată că există o legitimitate pentru utilizarea acestor uh, date în combaterea activităților unor rețele pe cum Al-Qaeda. Nu se face acest schimb de informații doar în interesul Statelor Unite, se face în interesul nostru al tuturor. S-a, spus, s-a vorbit mult despre nivelul de protecție al datelor în acordul intermar. Și înțeleg îngrijorările dumneavoastră. Dar vă încurajez să examinați în detaliu acest acord interimar, veți vedea că Uh, conține uh, obligații foarte clare cu privire la modul în care uh, Trezoria Statelor Unite poate folosi aceste informații. Ele includ, de exemplu, o limitare strictă a scopului pentru care informațiile pot fi folosite în activitățile de investigație și de inculpare. Include reguli privind interogarea bazelor de date, adică limitează interogarea doar la acele cazuri în care se poate demonstra o legătură între eh, persoana care aparțin datele și activitățile de terorism. doar în cazul în care o persoană este considerată suspectă eh, în mod clar de activități de terorism, datele acesteia pot fi eh, folosite obligația de ștergere a datelor la 5 ani de la uh, primire este în acord cu normele europene. Acordul uh, include și niște clauze de revizuire care uh, sunt valabile atât pentru partea cealaltă cât și pentru noi. Nu este vorba de transferarea tuturor datelor SWIFT către trezoreria statelor Unite. Doar o fracțiune a acestor date SWIFT ar urma să fie transferate. Și deci nici într-un fel nu sunt afectate nici competențele uh, instituțiilor uh, abilitate pentru protecția datelor. acordul inter- interimar ar urma să fie uh, uh, înlocuit de un acord pe termen lung. Dacă însă Statele Unite ar putea ar putea să obțină aceleași date prin acorduri bilaterale din partea uh, țărilor de jos, de exemplu, aceleași garanții nu ar mai fi date. Așadar, refuzarea uh, unui consens uh, politic ar crea uh, niște uh, breșe de securitate și de siguranța, respectiv protecția datelor. Acordul interimar este doar unul tranzitoriu. Poate nu este cel mai bun, posibil. Va fi cu siguranță posibil să găsim unul mai bun în locul lui. Comisia încearcă să, uh, alături de liniile directoare pentru acordul pe termen lung, să găsească noi soluții. Și pot să vă asigur că uh, îngrijorările și rezervele Parlamentului vor fi avute în vedere. Parlamentul European va fi informat pe deplin în toate etapele acestui demers. Sper, domnule președinte, că prin aceasta am răspuns la unele din întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dziękujemy pani komisarz za te wyjaśnienia. Rzeczywiście były dla nas bardzo ważne. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru aceste explicații foarte importante pentru noi. Sunt uh, declarații uh, semnificative cele date, făcute de uh, Comisie și Consiliu, pentru că ele răspund într-o oarecare măsură um, Uh, solicitărilor noastre și vorbesc și despre informarea Parlamentului. Mai există și un alt element însă. Am devenit și noi responsabili. Uh, avem și noi acum competențe în ce privește legiferarea europeană, deci ne asumăm și noi, noi răspunderi pentru uh, crearea unor acte legislative internaționale. Deci poziția noastră va fi, într-un fel sau altul, un semnal pentru uh, lume și așa cum și semnalele state, primite din partea Statelor Unite ne arată că uh, Statele Unite uh, sunt și ele conștiente de noul, nostru, noul rol pe care ni l-am asumat. Noi, ca reprezentanți direct aleși ai populației, suntem competenți și avem o nouă răspundere pentru protecția libertăților civile ale cetățenilor noștri. Acum, în numele grupurilor par- parlamentare, uh, Colegul Strasser, un minut și jumătate din partea PPE. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, Întâi aș vrea să salut pe doamna comisar în prima zi de lucru și în numele grupului nostru politic să îi ofer dorința noastră de colaborare. Noi trebuie să reținem în această dezbatere următoarele lucruri. Ne dorim un bun parteneriat cu americanii, mai ales în ce privește combaterea terorismului. În al doilea rând, noi trebuie să apărăm securitatea cetățenilor și, și protecția datelor referitoare la persoană. Noi, încă la jumătatea lui septembrie, ne-am uh, uh, elaborat liniile directoare pentru pozițiile noastre și am vrea ca ele acum să le vedem transpuse în practică. Și aș mai spune, doamna comisar, că nu uh, Parlamentul a avut un mare interes în acest domeniu. Noi ne simțim însă responsabili în legătură cu modul de colaborare. Aș vrea să reținem felul în care s-a uh, înfiripat acest text din punctul nostru de vedere este inacceptabil și dacă din partea Consiliului ni se spune că elementele din rezoluția Parlamentului au fost uh, tratate cu maximă atenție, atunci vă voi spune că nu stau așa lucrurile. Există multe elemente care nu au fost luate în seamă. De aceea am spus și în Comisia pe probleme de securitate că noi nu putem accepta lucrurile așa cum sunt. Poate tocmai de aceea constatăm că lucrurile au fost puțin dinamizate. Doamna ministru pentru politica externă a Statelor Unite uh, nu ne-a făcut neapărat promisiuni, dar uh, am aflat doar că, deși nu există garanții, Consiliul constată că există unele semnale încurajatoare. Ei bine, noi ne dorim un acord care să fie bine conceput, continu- dorim să continuăm discuțiile dacă există garanții pentru un acord bun. Mulțumesc foarte mult! Am să îi rog pe toți vorbitorii înscriși pe listă să respecte timpul de intervenție nu putem să ne permitem să vorbim prea mult pentru că suntem limitați în timp. Iar acum domnul Martin Schulz, în numele grupului Socialist și Democrat. Domnule președinte, eh, Jonathan Swift, scriitorul irlandez, a spus în călătoriile lui Gulliver, trimițându-l pe Gulliver în călătorie, eh, la trimis și în țara piticilor. Dar Gulliver a constatat că a ajuns de fapt în țara uriașilor. E bine, mie puțin mi se pare că și diplomația americană continuă aceste experiențe ale lui Gulliver, crezând că Parlamentul European este un fel de țară a piticilor. E bine, se înșală aș vrea să o felicit pe doamna Cecilia Malmström pentru uh, noile atribuții, dar vreau să-i spun că nu doar guvernul american se înșală, chiar și guvernele europene se înșală atunci când cred că nu uh, trebuie să țină seama neapărat de poziția acestui Parlament. Mie mi se pare că acest acord are multe lacune. Este imprimat de ideologia de securitate a Statelor Unite ale Americii dar ă, nu este conceput în spiritul dorinței noastre de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor și cetățenilor din țara noastră. Posibilitatea de a transmite cantități mari de date, fără concretizări, fără specificări, este o contradicție esențială în legătură cu ceea ce noi am impus în Europa, în toate parlamentele și în parlamentele naționale privind protecția datelor. Aspectele legate de protecția datelor au fost tratate de mult, cât timp sunt depozitate aceste date, cine le depozitează, cine le transmite mai departe, ce posibilitate am eu ca cetățean să mă informez în legătură cu datele mele și cui sunt transmise datele mele, cum mă pot proteja cu ajutorul legii astfel încât cineva să nu transmită date false legate de persoana mea sau să nu le transmită unor terți. Când vor fi uh, șterse aceste date, pentru că s-ar putea să fie uh, depozitate și păstrate 90 de ani. E bine, uh, dacă cineva mi-ar garanta că uh, voi ajunge la vârsta de 90 de ani, poate că aș fi dispus să stau de vorbă cu respectivul. Ei bine, toate aceste aspecte sunt de fapt probleme deficitare ale acestui acord. De aceea aș spune reprezentantului Consiliului că este un acord prost conceput și dacă îl vom respinge, dumneavoastră veți avea sarcina să negociați cu Statele Unite ale Americii un acord mai bun care să se bazeze pe interesele de securitate ale statelor americane, dar și pe interesele cetățenilor noștri în ce privește libertățile lor cetățenești nu pot să recomand grupului meu politic în momentul de față să fie de acord cu acest uh, acord. Eu voi propune grupului meu politic să respingă acest acord. Mulțumesc, iar acum doamne Sophie Intfeld din partea grupului ALDE. Yes, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Eu urez Bun venit, uh, fostei colege Cecilia Malmström. E o bucurie să vă văd astăzi aici. Dragi colegi, este prima decizie cheie pe care trebuie să o ia Parlamentul European cu noile competențe de la Lisabona și așteptările sunt mari, însă să nu uităm care este scopul nostru. Le datorăm cetățenilor o decizie cântărită, fără presiuni exterioare, fără tactici, fără anumite uh, practici care spun că există mari probleme de securitate, deoarece aceste date pot fi obținute oricum și să nu uităm că nici statele membre nu sunt unanime. Nu ne putem da consimțământul unui acord decât dacă este legitim din punct de vedere democratic, în ceea ce privește conținutul și procedura. Nu e vorba de o bătălie între Parlament și Consiliu, nu e vorba de relațiile transatlantice, e vorba de cetățenii europeni care au dreptul la o procedură democratică și transparentă. Răspunsurile Consiliului de până acum au fost complet nepotrivite și drepturile democratice ale cetățenilor nu pot fi uh, Uh, vândute pentru aceste promisiuni făcute uh, americanilor pentru un acord viitor. Consiliul a avut foarte multe ocazii din 2007 încoace pentru a face lucrurile așa cum trebuie și pentru a asigura securitatea și protecția datelor și a libertăților și pentru a asigura un, o supraveghere democratică din partea parlamentelor naționale sau a Parlamentului European începând cu 1 ianuarie. Parlamentul nu are cum să ia o decizie dacă nu are acces la toate informațiile din acest document. Alegătorii au dreptul să știe despre ce este vorba. Noi trebuie să cântărim toate elementele cu mare grijă. Nu putem să ne dăm acordul pur și simplu Consiliului. Parlamentul European și-a exprimat îngrijorările și așteptările de ani de zile și în loc să fi venit cu aceste propuneri uh, vagi, Serviciul juridic al Consiliului ar fi trebuit să ne dea informațiile necesare care să demonstreze cum sunt folosite aceste date pentru a combate terorismul. Eu nu cred că cel de-al doilea raport al judecătorului Brugher este suficient. Consiliul va trebui să facă în fața așteptărilor Parlamentului. E singura cale posibilă. Vă mulțumesc. Doamna Rebecca Harms, din partea verzilor. Doamnă președinte, mai ales o observație prealabilă în legătură cu uh, discuția pe care am avut-o cu ambasadorul Statelor Unite și cu alți uh, trimiși. Nici de cum nu m-am simțit uh, degradat, uh, nu m-am simțit un pitic în țara lui Gulliver. Nu, din potrivă. Am învățat foarte mult din aceste întrevederi cu colegii uh, americani. Am învățat multe despre modul în care sunt protejate drepturile fundamentale în Statele Unite și în Europa. Le mulțumesc și sunt recunoscătoare americanilor pentru faptul că au acceptat o discuție la acest nivel. Acest lucru m-a învățat să, să aflu care, cât de mare și cât de importantă este această activitate, cât de pretențioasă este și cât de puțin răspunde acestor pretenții Consiliul. Pe de o parte, sigur, trebuie să combatem teroristul, dar în, acest, în același timp trebuie să putem garanta și o protecție a datelor adecvată. Este rușinos faptul că trebuie să treacă oceanul niște oameni pentru a ne arăta cât de e, importantă este această problematică și cât de complexă este această problemă, lucru pe care Consiliul n-a reușit să ni le explice. Raportul arată foarte clar în modul în care drepturi garantate la nivel maxim în Europa sunt lezate în acest context. Definirea terorismului în Statele Unite este cu totul alta ca și în Europa. Și asta, de exemplu, este o problemă care este reflectată în care se reflectă în, această, în acest acord interimar. Deputații din acest Parlament trebuie să dea socoteală cetățenilor europeni și trebuie să le spună în ce măsură au uh, protejat drepturile lor. Deci, sunt de părere că nu putem să fim de acord și să adoptăm un acord despre care domnul Weber, domnul Schulz și alții au arătat foarte clar că contravine legilor în vigoare. Am anunțat eh, deja cetățenilor Europei că, eh, care este poziția noastră și vom vota în consecință împotriva acestui acord. Parlamentul nu se poate sustrage responsabilității, răspunderii pe care o are. Am făcut-o deja în septembrie. Am fi avut atunci posibilitatea să tragem o frână de mână. N-am făcut-o. Acum însă trebuie să ne mișcăm din loc și cred și o spun în urma consultării cu americanii, cred că astfel vom ajunge într-o mult mai bună poziție de negociere de la egal la egal, garantând mai multe drepturi civile în Uniunea, Europe- în Uniunea Europeană și poate chiar și în Statele Unite. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Harms, domnul Timothy Kirkup. Like my colleagues here. Domnule președinte, ca și colegii mei, mă simt frustrat și supărat în legătură cu modul în care Consiliul a tratat această instituție. Pentru că um, toate propunerile Parlamentului nu au fost tratate cu atenția cuvenită și modul în care acest acord a fost negociat nu cred că trebuie să se repete, cel puțin din partea autorităților Statele Unite ale Americii și de către sistemele uh, multiprotecție pentru date că acest uh, acord uh, va fi totuși tratat uh, corespunzător. Nu cred că trebuie să compromitem înțelegerile de acest tip cu Statele Unite. Eu însă aș dori din partea Consiliului și Comisiei asigurări în acest sens. Domnule președinte, după părerea mea, avem nevoie de timp înainte de a merge mai departe în legătură cu considerarea acestei măsuri esențiale. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Bischi. Domnule președinte, stimați colegi, acordul SWIFT a fost eh, negociat eh, într-o procedură cât se poate de îndoielnică și a fost impus uh, o zi după intrarea în vigoare a Parlamentului, uh, înainte de intrarea în vigoare a, Parlament, a tratatului de la Lisabona, ocolind astfel uh, Parlamentul. Doamna Clinton crede că poate să ne să ne convingă de unele lucruri pe care nu le acceptăm nici din partea statelor membre vrea un acces despre așa numiții teroriști care ar submina uh, toată, uh, toată uh, protecția datelor de până acum. Nici faptul că acordul este unul interimar nu schimbă destinul datelor care ar urma să fie folosite, respectiv nu se poate controla niciun fel cum sunt aceste date, date oferite mai departe unor terți. Deci devenim în practic un, aceste date devin niște obiecte pur și simplu de abuz. Dacă, de exemplu, Telecom, Deutsche Bahn sau Schlecker dacă ar, ar uh, fi martorii aceste, semnării acestui acord, practic și-ar pierde orice rușine să facă același lucru, să cumpere date pe căi ilicite și să le exploateze în legătură cu angajații lor. Cred de aceea că Parlamentul trebuie să uh, ia o poziție uh, fermă de, dacă așa stau lucrurile, de ce ar mai fi Google uh, interesat să protejeze anumite date? Nici ei n-ar mai trebui să facă acest lucru. Sunt pentru lupta împotrivul, uh, împotriva terorismului, dar nu dacă trebuie să renunțăm prin asta la anumite drepturi fundamentale. Da? Se pare că unul din drepturile fundamentale ale Parlamentului, dreptul la informație informarea privind datele personale tocmai urmează a fi șters. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum alți vorbitori înscris Simon Busutil întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun clar un lucru. PPE-ul este în favoarea acestui acord SWIFT și mâine vom vota pentru și vă voi explica de ce deoarece Partidul Popular European are o îngrijorare principală și anume securitatea cetățenilor. Securitatea cetățenilor va avea de câștigat în urma acestui acord pe care îl semnăm cu Statele Unite ale Americii. Și nu eu spun asta, ci experții care au fost contratați pentru a ancheta situația și pentru a vedea dacă acest acord uh, urma să consolideze securitatea cetățenilor. Eu cred că prin uh, adoptarea acestui acord, securitatea va avea de câștigat atât în Uniunea Europeană cât și în afara Uniunii Europene, de exemplu în Statele Unite ale Americii. Sunt de acord cu cei care. Mă scuzați, nu sunt de acord cu faptul că um, cei de la Consiliu nu au făcut uh, fața așteptărilor Parlamentului. Nu, eu cred că Consiliul a primit mesajul nostru și că îi va da curs. De asemenea, aș vrea să le răspund colegilor care sunt îngrijorați de confidențialitate. Să nu uităm un lucru, dragi colegi, acest acord este interimar urmează să semnăm un alt acord definitiv cu garanții mai bune pentru securitate. Domnule președinte, în prezentarea făcută la început v-ați referit la răspundere. Eu aș vrea să lansez un apel la dumneavoastră, dragi colegi, să folosiți noile prerogative pe care le aveți pentru a vă asuma această răspundere, pentru a-i putea privi în ochi pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni și să le spunem într-adevăr că pe noi ne îngrijorează securitatea lor. După părerea mea, este momentul potrivit să o facem. Și noi suntem dispuși să amânăm acest vot atâta timp cât se face prin consens. Dacă nu, vom vota pentru. Domnul Moraes. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spune șeful de grup al meu, spune că un vot negativ mâine va dovedi că în acest Parlament noi ne dorim ca procedurile să respecte tratatul de la Lisabona. Nu este o chestiune colaterală pentru noi, este o chestiune uh, legată de uh, modul în care un acord uh, poate servi sau nu luptei antiteroriste. Iar un asemenea acord, dacă este prost conceput, sigur nu servește aceste interese. Nu trebuie să punem aceste aspecte de securitate în fața intereselor de libertate cetățenească. Eu aș vrea ca la nivelul Consiliului toate temele pe care noi, în calitate de grup politic, le-am menționat ca fiind importante, să fie respectate. Noi uh, am vrea ca această, toate aceste probleme să fie rezolvate. Am vrea să uh, exercităm o presiune pentru realizarea unui acord de mai bună calitate uh, nu doar grupul nostru, dar cred că și alte grupuri din uh, instituția noastră dorește să o susțină pe raportoare. Bineînțeles că dorim să luptăm împotriva terorismului, dar printr-un mai bun acord. Aceasta este ideea uh, care se desprinde din grupul socialiștilor și democraților. Iar acum, domnul Augustin uh, Garcia Consuelea. Domnule președinte, pierdem timpul discutând atât de mult. Rolul Parlamentului este esențial prin tratatul de la Lisabona și toate părțile interesate trebuie să respecte acest lucru. O societate democratică poate combate terorismul doar atunci când îi întrerupe finanțarea și de aceea acest acord provizoriu trebuie să conviețuiască cu negocierile pentru un acord definitiv. SWIFT și programul TFTP s-au dovedit a fi eficace și utile în ceea ce privește preîntâmpinarea de activități teroriste în Europa, Asia și America. În ceea ce privește textul acordului provizoriu, ce raport e mai important? Cel al judecătorului Brugher sau al organizației de supraveghere? Sunt două rapoarte întemeiate și sunt uh, contradictorii. Doamnelor și domnilor, nu am dezbătut suficient și nici nu am ajuns la o soluție. În acordul provizionar se dau garanții clare. Datele vor fi prelucrate doar pentru a preîntâmpina terorismul și finanțarea. Nu se vor face copii a acestor date, nu vor fi interconexiuni cu alte baze de date. Doar forțele de securitate ale statului vor avea acces la aceste date. Eu am încredere în guvernul SUA, e o mare democrație și avem obligația să ne consolidăm relația cu partenerul nostru uh, Statele Unite ale Americii. După părerea mea, este un gest pozitiv din partea Parlamentului European. Doamna Clinton a spus că acest acord este absolut necesar pe viitor. Consiliul și Comisia, doamnelor și domnilor, știu de asemenea la ce să se aștepte. E nevoie urgentă de un acord instituțional în această privință. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Domnul Lambrinidis are cuvântul un minut. Simple letter by Domnule președinte, o simplă scrisoare din partea Consiliului care să ne zică că liniile de negociere vor respecta uh, îndoielile și rezervele Parlamentului, că se vor relua la un moment dat, dar nu se spune când, negocierile și că Parlamentul va fi uh, cooptat, nu poate fi suficient pentru a îndepărta temerile și rezervele pe care Parlamentul le-a exprimat deja în repetate rânduri în trecut. Ați putea să faceți acum însă. Comisia a spus că nu e o problemă uh, uh, uh, transferarea datelor în masă. Spune că doar o fracțiune a acestor date va fi transmisă. Dar nu aveți nicio dovadă pentru aceasta, pentru că nici în acord nu apare nicio specificare. Având în vedere presiunea care există astăzi în această sală, de ce nu puteți să ne spuneți ce, cu ce sunteți de acord și cu ce nu sunteți de acord din punctul de vedere al Parlamentului? Domnule președinte, consider că este absolut important să luptăm cu Statele Unite împreună împotriva terorismului. De aceea solicit Consiliului și Comisiei să colaboreze foarte strâns cu noi după votul de mâine. Deci să nu rupem această solidaritate, să luptăm împotriva terorismului, protejând drepturile fundamentale. Mulțumesc. Colegi, vă rog să nu vă prelungiți uh, intervențiile. Uh, domnul Zemke a ridicat o carte albastră. Poftiți, domnule Zemke. Uh, Vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc că ați Uh, că mi-ați acordat cuvântul, dar m-am înscris de fapt la procedura cash DI. Mulțumesc. Da, foarte bine. Doamna Birgit Zippel. Mulțumesc, domnule președinte. Toate dezbaterile legate de SWIFT din ultimele săptămâni pot crea impresia că dacă n-ar exista SWIFT s-ar produce un haos, că dacă am respinge acordul, relațiile transatlantice ar fi periclitate și nu s-ar mai putea combate terorismul. E bine, e ridicol să judecăm astfel. Noi trebuie să uh, ne păstrăm Ă, imaginea. Există ă, o pluralitate de măsuri pentru combaterea terorismului SWIFT ar putea să fie doar o cărămidă în această construcție. Este clar că nu datele lipsesc, ci că modul în care se operează cu datele este deficitar. Acordul este prost conceput, este contradictoriu, în loc să fie vorba doar de transferul de date eh, legate de cazuri concrete, de suspiciune eh, cu, vis-a-vis -vis de anumite persoane, dar de fapt el prevede transpunerea de seturi de date, de o multitudine de date, fără criterii clare. Iar dacă noi vom uh, fi favorabili acestui acord, atunci nu se va mai putea ajunge la niciun fel de perfecționare. În interesul cetățenilor și cetățenilor din Europa ar trebui să începem imediat negocieri pentru un nou tratat care să se bazeze pe respectarea drepturilor noastre esențiale. Domnul López Aguilar, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona deschide o epocă nouă, atât pentru Parlament, dar cât și pentru Comisie și Consiliu. Intervenția ministrului spaniol, care reprezintă Consiliul, a arătat clar că Parlamentul trebuie ascultat, iar cerințele și așteptările Parlamentului trebuie luate în seamă. În al doilea rând, s-a recunoscut un fapt, și anume că negocierea acest acord nu a fost făcută suficient de bine, însă s-a vorbi și despre un angajament pentru viitor și anume să negociem cât mai repede un acord definitiv pentru a face față cerințelor despre care vorbește doamna raportor. Cerințe pentru garanții legate la accesul la resurse, cerințe privind modificarea sau anularea anumitor date legate de intimitatea persoanelor. Deci e vorba de un echilibru între securitate și protecția datelor și a libertăților fundamentale. Indiferent de care va fi rezultatul dezbaterilor, domnule ministru, Parlamentul vă încurajează să faceți tot posibilul în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, cu Carta Drepturilor Fundamentale și să recunoașteți faptul că Parlamentul îi reprezintă pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni care au dreptul la securitate și la libertate. Începe acum procedura cash de ai. Domnul Vos, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Fără un schimb de eh, eficace și rapid de date, în această era mobilității nu putem garanta siguranța și sacerina noastră este să protejăm populația împotriva atentatelor teroriste. De aceea trebuie să găsim un echilibru între securitate și garantarea sferei private. Un astfel de echilibru trebuie să fie reflectat și în acordul uh, despre care vorbim. Dar tocmai pentru că este o, uh, chestiune de importanță așa de mare, consider că procedura, procedura de până acum a Consiliului este una de diletantism. Uh, și de aceea, uh, de aceea cred că este foarte important să formăm o majoritate care să arate că atâta timp cât nu putem garanta anumite libertăți, atâta timp cât programul TFTP nu este uh, adecvat, uh, nu putem să fim de acord cu transmiterea în masa a datelor. Cât vreme aceste condiții nu sunt garante, garantate, acest uh, acord interimar este important, dar eu propun totuși o amânare a oricărei decizii de acum. Stimați colegi, dezbaterea este extrem de importantă. Nu îmi face plăcere să vă întrerup. Da, dar sunt 11 oameni pe listă. Dacă continuați să vorbiți atât de lung, nu voi putea să dau cuvântul tuturor celor înscriși. Deci, acum, domnul Leichtfried. Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu pune sub semnul îndoielii necesitatea luptei împotriva terorismului, dar eu cred că pentru uh, stat de drept trebuie să ne punem întrebarea ce ne propunem să facem și cum ne propunem să realizăm obiectivele noastre. Nu uh, putem să punem sub semnul întrebării existența a 500 de uh, milioane de oameni, fără să le protejăm uh, datele confidențiale. Iar aceste măsuri nu trebuie să încalce reglementările democratice la care noi am ajuns. Nu trebuie uh, Parlamentul să încerce să salveze lucrurile din moment ce Consiliul este cel că le-a stricat. Eu cred că lucrurile nu pot funcționa astfel și mâine voi vota împotriva acestui acord. Mulțumesc, domnul Schlüter, un minut. Din păcate, vorbitorul nu are microfon. Acum. Domnule președinte, prin acest acord interimar nu, nu se stăvălice nici un fel de terorism. Ceea ce spune Consiliul uh, nu are nicio veloare. Nu s-a oprit nici de cum teroristul. Uh, din potrivă, uh, această, acest acord uh, scade securitatea noastră pentru că în pentru că nu au oamenii cum să se sustragă acestei supravegheri totale. Și atunci chiar și atunci aceste date vor putea fi folosite nu doar de justiție, dar și de bănci uh, și de alte instituții pentru exploatarea cetățenilor. Trebuie să știm care este impactul unui astfel de uh, uh, acord privind transmiterea datelor asupra uh, integrității persoanei. Da? Deci orice acord în această chestiune înseamnă o verificare uh, prealabilă temenică. Domnule Burger, un minut. No. Da. Domnul Bradburn, un minut, nu. Domnul Koch nächsten Thema, zum nächsten Thema wollte ich mich melden. Dankeschön. Aș fi vrut să mă refer la subiectul următor. Mulțumesc, spune vorbitorul. Mulțumesc. Zemke. Chciał uwagę zwrócić na następujące dwie moim zdaniem. Mulțumesc. Aș vrea să uh, atrag atenția asupra două aspecte importante din punctul meu de vedere. Fără îndoială este important să combatem terorismul, dar dezbaterea ar trebui să se axeze și pe cum să procedăm, cum să fie conceput acest acord cu Statele Unite. Aș avea două întrebări. Prima, acest acord este unilateral. Este un acord unilateral. Oare cineva s-a întrebat uh, dacă ă, și serviciile secrete ale statelor din Europa ar putea să obțină din Statele Unite în contrapartidă informații. Și după aceea se referă acest acord la toate datele financiare.

cu toate acestea acordul interimar cred că trebuie susinut pentru că va contribui la securitatea cetăeanului european. aprobarea acestui acord nu trebuie însă să stopeze negocierile cu statele unite pentru un acord pe termen lung în care să se includă toate obieciile ridicate de acest parlament. Mulțumesc. Äh, doamnă Lichtenberger, mulțumesc. Câteva constatări. Consiliul a recunoscut astăzi că rezultatul negocierilor poate nu este optim. Poate că de aici trebuie să plecăm, să îmbunătățim lucrurile. Dar de aici și până la o amânare, cred că e un, o cale lungă. Dacă amânăm lucrurile fără să formulăm uh, condiții, uh, ne vom afla și data viitoare în plenară în fața aceleiași situații. În al doilea rând, promisiuni că lucrurile vor fi îmbunătățite ne-au mai fost făcute și până acum. Chiar și atunci când a fost vorba de acordul care acum este în vigoare, am avut promisiuni că el va fi mai bun decât a ieșit. În al treilea rând, lacunele de securitate, despre care se spune acum că ele s-ar naște dacă nu vom fi de acord uh, cu acest tratat interimar, nu cred că vor exista. Există, în definitiv, comisiile rogatorii prin care se pot obține date. Mulțumesc. Thank you, Mr. President. Domnul mulțumesc, domnule președinte. Securitatea cetățenilor noastre, noștri este deosebit de importantă pentru noi toți. E mult prea ușor ca noi să fim considerați blânzi atunci când combatem terorismul și atunci când cerem ca libertățile cetățenilor să fie protejate. De foarte multe ori am văzut cum s-a întâmplat cu mulți parlamentari naționali au avut această atitudine față de Parlamentul European. SWIFT-ul este un exemplu de succes și noi sprijinim toate aceste exemple de reușită. Însă este la fel de important să ne concentrăm și asupra celor momente în care SWIFT a dat greș sau ne-a dezamăgit. Au fost foarte multe anchete eșuate, proaste în Uniunea Europeană. În circunscripția mea doar 12 persoane, 12 persoane inocente au fost arestate și nu au fost acuzate nici măcar. Iar atunci când au fost uh, arestate, am fost informați că tranzacțiile financiare erau printre dovezile împotriva lor. Deci ce învățăminte putem trage de pe urma acestor exemple negative? Consiliul trebuie să-și dea seama că există o cale înainte, trebuie să amânăm lucrurile, Consiliul trebuie să facă totul așa cum trebuie și asta nu de dragul Parlamentului, ci de dragul cetățenilor. Domnul Coelho are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În țara mea, dacă un polițist are dorește să aibă acces la datele mele are nevoie de eh, o hotărâre judecătorească. Deci nu pot să fiu de acord cu transmiterea a miliarde de date fără o eh, hotărâre Uh, fără o hotărâre judecătorească, fără să existe un control asupra utilizării acestor date de către polițiștii americani. Protecția datelor trebuie să fie una reciprocă, lipsește și această protecție și reciprocitatea din acord. Noi vrem un acord definitiv care să fie negociat corect. Dar cum putem garanta acest lucru dacă, eh, dacă nu avem o bază eh, de pornire foarte bună. Mai bine să renunțăm la un acord interimar prost decât să uh, nu uh, avem, decât să avem unul care nu ne promite și nu ne garantează nimic. Mulțumesc. Pani Flasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, doamnă comisar, se spune că un acord bun trebuie să fie încheiat de către parteneri care sunt pe picior de egalitate. Din nefericire, situația așa cum se arată nu dovedește că am fi parteneri egali. Statele Unite au așteptări la adresa noastră și uh, vor ca noi să dăm curs tuturor solicitărilor. Parlamentul European, după tratatul de la Lisabona, are mai multe drepturi și una dintre obligațiile noastre este să apărăm drepturile celor 500 de milioane care trăiesc în Europa. De aceea eu aș vrea ca acest acord să țină seamă de sugestiile noastre, pentru că noi suntem direct aleși de către cetățenii din Uniunea Europeană și am vrea ca și așteptările lor să se reflecte în acest acord. Multe state europene au probleme cu uh, fenomenul terorismului. Spania se confruntă de mulți ani cu asemenea fenomene. Eu aș vrea însă ca și Consiliul să fie un partener pentru Parlamentul nostru. Stimate colegi, stimați colegi, am dat cuvântul eh, la 10 colegi în cadrul eh, procedurii Catch the Eye. Acum, din partea Consiliului, din nou președintele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun în primul rând că v-am ascultat cu mare interes pe toți. Vă mulțumesc pentru toate intervențiile făcute. Vă mulțumesc pentru intervențiile de sprijin, e drept că au fost mai puține. Vă mulțumesc și pentru criticile pe care mi le-ați adus. Aș vrea să vă semnalez un lucru. Sunt uh, foarte recunoscător pentru faptul că mi-am dat seama încă o dată că în acest for există o coordonare perfectă între Parlament, Consiliu și Comisie în ceea ce privește apărarea valorilor noastre și în ceea ce privește combaterea terorismului, combaterea hotărâtă a acestui fenomen, a oricărui tip de terorism. E un prim consens care trebuie recunoscut. În ceea ce privește acordul SWIFT, printre criticile făcute, aș putea spune că au existat două tipuri de critici. Critici privind forma acestui uh, acord și critici privind conținutul acestuia. E drept că în ceea ce privește forma acordului, aceste critici au fost constante. Chiar și cei care sprijină existența unui astfel de acord au criticat uh, forma acestea. În intervenția mea am spus un lucru și îl repet. E probabil, e adevărat că am fi putut face lucrurile mult mai bine. E clar, e adevărat că am fi putut proceda mai bine, însă am spus-o și o spun din nou, termenele pe care le-am avut au fost foarte scurte. Știți și dumneavoastră acest lucru, iar Comisia și Consiliul au trebuit să acționeze foarte repede. În orice clar, caz, trebuie să spun clar un lucru. Voința Consiliului exprimată astăzi aici este ca lucrurile să se facă diferit pe viitor. Au existat câțiva parlamentari care au pus sub semnul întrebării acest angajament, această promisiune făcută de foarte multe ori în fața Parlamentului și nerespectată de foarte multe ori. Aș vrea să vă spun că din partea Consiliului acest angajament vine dintr-un angajament de fond pe care îl avem față de tratatul de la Lisabona, deoarece acest tratat stabilește ca obiectiv fundamental un rol sporit pentru Parlamentul European în relațiile interinstituționale pentru ca cetățenii să se simtă mai bine reprezentați. Este angajamentul de fond pe care și-l ia țara mea față de tratatul de la Lisabona și de aceea afirm aici cu tărie că președinția spaniolă a Consiliului va acționa diferit. Și în caz că cineva nu are încredere în cuvântul pe care și-l dă Consiliul, aș vrea să vă reamintesc că tratatul de la Lisabona ne obligă să acționăm altfel. Deci dacă nu există voință din partea Consiliului, ei bine avem tratatul, avem legea care ne va obliga ca pe viitor lucrurile să stea altfel. Vom colabora, bineînțeles, cu Comisia și, de asemenea, vom conta și pe dumneavoastră, pe spiritul dumneavoastră, Dumneavoastră încercați un echilibru între securitate și menținerea valorilor noastre. Acesta este un spirit pe deplin european pe care îl împărtășește și Consiliul. În ceea ce privește conținutul acordului, nu voi intra în detalii criticate. E drept că anumite aspecte au fost Uh, criticate în mod neîntemeiat. S-a vorbit, de exemplu, de mai multe ori despre faptul că acordul SWIFT, în forma sa actuală, în fața Parlamentului, permite transferul în masă a datelor, un transfer brut al datelor. Deci am spus clar că nu aceasta este logica acordului. Acest transfer se permite doar în mod excepțional și doar atunci când există bănuieli din punct de vedere judiciar. Este un articol clar din uh, acord. S-au făcut și alte acuzații care, după părerea mea, vin de pe urma unei analize superficiale a conținutului acestui acord, însă nu voi contesta aceste critici în momentul de față. În ceea ce privește conținutul, vreau să vă mai spun două lucruri. În primul rând, așa cum a spus și doamna comisar și cum au spus-o și unii dintre dumneavoastră, insist asupra faptului că acest acord a fost util pentru a combate terorismul. V-am dat câteva exemple. Există și alte exemple în raportul judecătorului Brugher, raport pe care îl aveți la dispoziție. Vă pot da un exemplu din propria mea țară, de exemp- două exemple de fapt. Acordul SWIFT a fost utilizat pentru a acheta atentatele din 11 martie de la Madrid cu rezultate bune. Și de asemenea, e adevărat că acest acord SWIFT a fost utilizat pentru a preveni un atentat în Barcelona în urmă cu un an de zile. Iar în ziua de astăzi, cei care au încercat să facă acest atentat sunt în închisoare în Spania. Deci acest acord a funcționat, ne-a permis să avem rezultate bune și dacă ăsta e adevărul, doamnelor și domnilor, e clar că dacă s-ar întrerupe acest uh, acord, cetățenii europeni ar fi puțin mai puțin sigur, să zic așa. Dacă se întrerupe acest acord, securitatea ar scădea. Și folosesc această formulă pentru a dedramatiza situația, deci am fi mai puțin siguri. Consiliul consideră, prin urmare, că acest acord nu trebuie uh, întrerupt sub nicio formă. E clar că acordul poate fi criticat și am ascultat critici foarte dure astăzi aici. Însă, doamnelor și domnilor, cred că sunteți și dumneavoastră de acord cu faptul că acest acord SWIFT este mai bun decât protocolul care a înlesnit uh, ani de zile schimbul de informații între SUE și UE. E clar că acest acord poate că nu e cel mai bun, poate fi îmbunătățit, bineînțeles, multe critici sunt juste, însă trebuie să recunoașteți și dumneavoastră că acest acord e mai bun ca cel anterior. Comisia, Consiliul și Parlamentul au introdus anumite mecanisme importante pentru deputații europeni, mecanisme care vor garanta um, Uh, un lucru și anume că securitatea nu va submina libertățile fundamentale. Deci, după cum spuneam, e important ca acest acord să nu se întrerupă. Și, încă o dată, vă spun că, la nivel de Consiliu, dorim să facem tot posibilul pentru a negocia un acord definitiv în care să putem include foarte multe din lucrurile uh, spuse astăzi aici. Consiliul, deci, dorește să ratifice în mod public un astfel de acord. Acesta este angajamentul pe care vrem să ne luăm. Am răspuns la scrisorile Parlamentului European, la scrisorile președintelui Parlamentului, însă aceste detalii vor fi concretizate în momentul final. Revin, acest acord este interimar, este provizoriu, durează 9 luni, 9 luni în care Comisia, Parlamentul și Consiliul vor face tot posibilul pentru a ajunge la un acord definitiv în care să avem toate măsurile rezonabile despre care a vorbit Parlamentul European astăzi aici. Închei aici. Nu putem spune că dezbaterea de astăzi nu a existat. E clar că au fost făcute foarte multe critici la adresa acestui acord, unele mai întemeiate, altele mai puțin întemeiate. În orice caz, cred că merită să începem um, acest efort de reflexie și în numele Consiliului aș vrea să-i cer Parlamentul European timp. Timp. Avem nevoie de timp pentru a ne consulta cu colegii de la Consiliu pentru a comenta, despre, pentru a discuta despre această dezbatere. Trebuie să discutăm și cu Comisia Europeană. Avem nevoie de timp pentru a discuta și cu SUA în legătură cu posibilitățile reale de a avea un acord mai bun. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de timp pentru a putea veni în fața Parlamentului European peste câteva săptămâni sau luni și pentru a vă putea arăta clar aici că avem bazele necesare pentru semnarea unui acord definitiv în care toate îngrijorările exprimate de dumneavoastră sunt luate în seamă. Și vă repet, multe din îngrijorările dumneavoastră coincid cu cele ale Consiliului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna Malmström. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Dezbaterea a fost extrem de importantă pentru mine și asta, așa e și corect, pentru că vorbim despre lucruri foarte importante. Vorbim despre modul în care putem păstra securitatea pentru cetățenilor noștri în condițiile respectării drepturilor lor. Am înțeles că s-au lansat unele întrebări, unele, la unele dintre întrebări și neînțelegeri, cred că se răspunde în, în raportul judecătorului. Dar cred că trebuie să știi de ce avem nevoie de un acord interimar. De ce? Pentru că SWIFT urma să se mute și um, uh, ne găseam în situația în care nu aveam niciun fel de reglementare pentru transferul de date în aceste condiții. De aceea, am făcut un aranjament, eh, am primit unele concesii din partea Statelor Unite și am obținut unele mecanisme foarte bune de protecție a datelor. Statele membre vizate au eh, solicitat eh, Consiliului implicarea sa și Comisiei ca să se evite crearea unor acorduri bilaterale. Deci este un acord interimar. Acesta va fi îmbunătățit și este intenția Comisiei și a Consiliului să implice Parlamentul în uh, temeiul uh, acordului de la, tratatului de la Lisabona în această chestiune. Avem nevoie de mai multe clarificări privind uh, procesarea datelor, ștergerea datelor și așa mai departe. Avem nevoie de garanții în ce privește rectificările și așa mai departe. Dar domnul Lambrinidis ne-a întrebat de ce Comisia n-a făcut acest lucru. Comisia este în uh, funcție de 16 ore și 15 minute. Este un mandat de negociere foarte important. Noi trebuie să discutăm și la nivelul Comisiei acest lucru înainte să vorbim de mandatul uh, uh, complet pentru negociere. Deci și noi sunt, am preluat acest uh, mandat de foarte curând și nu puteți să ne puneți această întrebare. Domnul Barroso a explicat în scrisoare la sa către președintele Busec că foarte uh, curând vă vom prezenta un mandat de negociere și vom asigura, ne vom asigura că veți fi informați pe deplin. Poate că, într-adevăr, este o idee bună uh, să amânăm votul ca să, avem, ca să aveți și dumneavoastră timpul uh, de necesar pentru a evalua mandatul de negociere. Uh, și Comisia, după cum v-a spus, uh, este dispusă să colaboreze cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru un acord uh, permanent mai bun decât este acesta interminar. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Vă rog încă o dată, regula privind cărțile albastre nu funcționează pentru aceste intervenții ale Comisiei și Consiliului. Dar discuția este extrem de importantă. Trebuie să luăm o decizie mâine. De aceea, vă rog să acceptați două răspunsuri scurte, chiar dacă nu sunt în baza regulii cărților albastre. Domnule Schulz, vă rog, două întrebări foarte scurte, nimic altceva, pentru că atunci mai stăm aici două ore. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, v-am urmărit cu maximă atenție ca și colegele și colegii din sală. Ați folosit formularea dați-mi mai mult timp pentru ca împreună cu colegele și colegii mei din Consiliu să mă sfătuiesc. Deci, acordați-mi mai mult timp pentru a putea să mă întorc cu un acord îmbunătățit. De aceea vă întreb să înțeleg lucrurile astfel că acum Consiliul nu mai insistă asupra votului pe marginea acestui acord și că dumneavoastră vă doriți mai mult timp pentru a putea negocia cu Statele Unite ale Americii un acord mai bun, îmbunătățit, acesta să fi fost sensul enunțului dumneavoastră? Mr. Lambrinidis, second question. Domnul Lambrinidis, o a doua întrebare. Okay. Vreau să știu dacă Consiliul este conștient de faptul că în ultimii ani SWIFT nu a transmis date specifice, deoarece nu le poate extrage. Deci tot timpul datele au fost transmise în masă, în mod brut. Și tocmai de aceea există un acord între SUA și SWIFT. Personalul SWIFT este la trezoreria SUA pentru a se asigura că datele transmise în masă nu sunt uh, folosite în mod nepotrivit. Deci în acordul interimar nu se include această concesie minoră Parlamentului. Și dacă am înțeles eu bine, și sper că am înțeles eu bine, ce dorește să facă Consiliul? Să ia în serios acest transfer în masă de date la negocierile care vor avea loc? Aceasta este ideea? Haideți să îi acordăm timp uh, domnului ministru. Sunt niște răspunsuri foarte importante. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consiliul dorește să insiste încă o dată asupra faptului că e important să nu se întrerupă fluxul de date financiare între UE și SUA. Să în același timp Consiliul este conștient de faptul că criticile, îngrijorările, sugestiile făcute de către eurodeputați trebuie analizate. Trebuie să discutăm despre toate acestea. Și de aceea v-am cerut să-mi acordați mai mult timp pentru a discuta despre acest lucru cu toate țările din Uniunea Europeană, cu diferitele state membre. Deci să discutăm despre necesitatea de a include aceste noi sugestii în acord. Deci v-am cerut timp pentru a putea analiza împreună cu statele membre dorința pe care cred că o au Statele Unite ale Americii de a include în noul acord, în acordul definitiv, o mare parte din sugestiile, garanțiile, limitările pe care Parlamentul European l-a exprimat uh, astăzi aici. La urma urmei, vrem să ajungem la un echilibru mai bun între securitate și libertate. Despre asta e vorba. Și am nevoie de timp pentru a analiza toate acestea și pentru a putea veni în fața Parlamentului European la o sesiune ca aceasta înainte de vot pentru a vă putea spune, uitați-vă, avem acest angajament din partea SUA Comisia și Consiliul au acest angajament din partea SUA pentru a include în noul acord aceste sugestii făcute de Parlamentul European. Cred că dezbaterea pe care o vom avea în aceste condiții va fi cu totul diferită de cea pe care am avut-o astăzi aici. Vă mulțumesc, atât am avut de spus. Pentru a menține echilibrul politic, domnul Weber și domnul Demera, întrebări scurte, vă rog. M mă scuzați. Este o dezbatere deosebită și de aceea avem dreptul la aceste întrebări suplimentare. De dragi colegi, eu sunt responsabil, vă puteți plânge la mine. Cred că e foarte util și, domnule președinte, că ați permis aceste întrebări și vă mulțumesc foarte mult. Dacă bine am înțeles lucrurile, eh, și chestiunea este foarte sensibilă acum, reprezentantul Consiliului nu poate să ne spună, să ne asigură că acest acord interimar nu va fi pus în aplicare. Și de aceea uh, pun următoarea întrebare. Poate să ne asigure reprezentantul Consiliului că, de exemplu, în decurs de un, o lună ne va prezenta un proiect de acord definitiv în care să a, regăsim niște standarde uh, în plus față de uh, mai bune decât acestea. Uh, deci este foarte dificil pentru Parlament să accepte o amânare fără niște garanții, fără niște condiții. De aceea este foarte important pentru noi să știm în ce condiții am putea să adoptăm o amânare uh, dacă, de exemplu, uh, Consiliul vine cu o uh, propunere definitivă. Cea de-a doua întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru faptul că ați interpretat în mod generos uh, regulamentul Parlamentului și ați permis să ia cuvântul doi uh, reprezentanții ai grupului socialist și doi din partea grupului popular. Domnule ministru spaniol, întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră ați pus degetul pe rană. Astăzi, uh, în timpul acestei dezbateri, s-a în timpul dezbaterii s-au folosit mai mult argumente respectabile în ceea ce privește cuvintele pronunțate astăzi aici, însă aceste cuvinte trebuie să fie oarecum întemeiate, bine documentate, trebuie spuse în cunoștință de cauză. Și pe mine m-a surprins să aud aici anumite afirmații care indică tocmai contrariul – ne dau impresia că nimeni nu a citit acest acord pe care îl critică, deci foarte puțini au citit acest acord pe care îl critică, deoarece dacă l-ar fi citit, nu ar fi venit cu astfel de afirmații argumentate așa cum au fost astăzi aici. Deci, domnule președinte, întrebarea mea are legătură cu uh, ceea ce a spus domnul Manfred Weber și doamna Hennis Plashert spune în scrisoarea dumneai. Și anume, știți, uh, care este poziția mea. E vorba de acest acord provizoriu care ar urma să fie în vigoare în timpul negocierilor. Însă doamna hennis Plashert, în scrisoarea dumnea ei, a spus tocmai ce a întrebat și domnul Weber. Ar putea garanta Consiliul, de exemplu, că în iunie sau în plenara din iulie ne va putea prezenta atunci textul definitiv prin participarea Parlamentului la noul acord? Deci ne puteți garanta acest lucru? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cereți să vă dau uh, niște date concrete în ceea ce privește timpul necesar. E clar că nu-i tot una să vii aici în fața Parlamentului cu niște baze pentru un acord definitiv sau să vii aici cu niște angajamente din partea Statelor Unite ale Americii pentru a include o serie din clauzele, garanțiile și sugestiile Parlamentului. Deci nu e același lucru să vii cu această garanție și să vii cu un nou acord, cu un nou text. Dacă mă întrebați dacă pot să vin uh, peste câteva luni cu un text complet pentru acord, declar că nu. Dacă îmi cereți să vin aici cu niște garanții privind uh, rezultatele discuțiilor pe care le vom avea cu Statele Unite la Americii, asta e altceva. Da. Deci vom încerca să discutăm și avem motive să credem la Consiliu că acordul definitiv va fi mult mai bun decât cel actual și răspunsul este că da. Și asta vă cer. De aceea nu m-am referit în concret la propunerea doamnei Hennis Plasher. E drept că e o propunere pe care nu am luat-o în seamă, să zic așa, în mod principal. Au existat foarte multe critici uh, diferite și în situația actuală cred că e mult mai realist să vă cer să-mi acordați timp pentru ca într-o perioadă de trei luni, eventual să vină aici, în fața Parlamentului, cu bazele unui acord cu Statele Unite ale Americii. Să vin să vă prezint elementele importante care trebuie incluse în acordul definitiv. Elemente importante pentru SUA, pentru UE, pentru Comisie și Consiliu. Și cred că doar așa dezbaterea ar putea fi diferită. Vă mulțumesc! ultimul cuvânt. Doamna raportor, Janine Henis Plașert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe aici eh, și de către domnul Busutil, dar și din partea Comisiei și din partea Consiliului. Eu cred că libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni nu trebuie să fie subiect de compromisuri. Există o serie întreagă de instrumente legale care sunt și acum la dispoziția uh, relațiilor transatlantice pentru schimbul de informații. Iar în ce privește scrisoarea din Statele Unite, Trebuie să apreciem această scrisoare, dar trebuie, în același timp trebuie să respectăm și drepturile și angajamentele uh, Parlamentului și se spune că uh, nu vom putea continua negocierile decât dacă uh, acordul interimar rămâne în vigoare, ceea ce mie mi se pare de fapt un șantaj. Deci eu uh, cred că nu putem să facem abstracție de la libertățile civile în numele TFTP-ului. Am mai spus acest lucru înainte și vreau să repet acest lucru cu toată claritatea. Nimeni nu se îndoiește de necesitatea continuării unei strânse colaborări între Statele Unite și Uniunea Europeană dar trebuie și noi să ne stabilim propriile obiective și uh, din acest punct de vedere încă nu există o uh, armonie totală între Parlament și Consiliu. Este vorba despre o responsabilitate europeană. Trebuie să găsim o soluție europeană. Eu am ascultat cu atenție afirmațiile dumneavoastră și cererea de a primi mai mult timp. Uh, dar uh, nu am primit din partea dumneavoastră garanțiile, asigurările pe care le așteptam. Eu uh, Sper că poate la conferința președinților din această după-amiază să uh, mai existe asemenea asigurări. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru această dezbatere. Am reușit să respectăm timpul pe care ni l-am propus. Am uh, depășit timpul cu aproximativ 14 minute. Votăm mâine la ora 12. Închid această dezbatere.